configurată. Deci autoritățile electorale din Venezuela uh, nu și-au exprimat poziția în legătură cu aceste mers. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Dați-mi voie să vă informez, stimați colegi, că am primit uh, șapte proiecte de rezoluție pentru uh, această dezbatere. Închidem aici dezbaterea pe această temă și vom vota astăzi după ultima dezbatere. Subiectul următor pe ordinea de zi este o dezbatere legată de situația din Azerbaijan. Și din partea coautorilor, domnul Romeva Irueda va vorbi pentru două minute. Domnule președinte, vorbesc în numele colegei mele Ulrike Lunacek. Trebuie să vă spun că nu sunt fan al uh, Eurovizionului dar uh, pentru că acum se întâmplă într-o țară în care drepturile omului sunt călcate în picioare, mă interesează foarte mult. Este incompatibil cu Azerbaijan uh, să uh, fie membru în organizații internaționale pentru drepturile omului. Autoritățile azere ar trebui să permită proteste pașnice și să nu permită interferențe în munca jurnaliștilor care fac reportaje la demonstrații. E foarte important să fie imediat eliberați din închisoare cei închiși pe motive politice, inclusiv cei șase jurnaliști, activiști din domeniul social media, activiști pentru drepturile omului. De asemenea, doresc să-mi exprim susținerea față de uh, autorii campaniei Think for Democracy, o campanie lăsată, lansată la Eurovision în Baku, care speră să aducă democrat, reforme democratice indispensabile și să amelioreze situația drepturilor omului din această țară. Mă îngrijorează evacuările forțate și demolările de clădiri legate de planul de reconstrucție al Baku și legate și, cu Euro, și de Eurovision. Cer autorităților azere să uh, aibă grijă ca uh, construcțiile din Baku să respecte legislația relevantă și să se desfășoare în mod transparent mutarea persoanelor de acolo și să li se acorde despăgubirile și compensările necesare. De asemenea, mă bucură și faptul că grupul PPE s-a alăturat acestei rezoluții comune, așa cum era prevăzut inițial. Și uh, vă mulțumesc. Uh, mulțumesc. Tot în, dintre coautori are acum cuvântul doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte, stimate reprezentant al colegiului și stimați colegi. Euroviziunea este uh, Uh, un uh, concert, dar uh, în același timp este susținut în clipa de față de mișcarea, vocile și cântecul democrației în Euro Azerbaijan. Noi combatem violarea drepturilor omului din Azerbaijan și trebuie ca acțiunile să vorbească. Astăzi, doi membri ai partidului din opoziție au fost reținuți pe străzile din Baku. Doar unul din cei șase vicepreședinți ai acestui partid nu au fost arestați și uh, ceilalți se află în arest la domiciliu. Ana Garali deja este reținută de două zile. Există alți activiști pentru drepturile omului și membri ai opoziției care au fost reținuți și sunt în arest de mai bine de un an. Este vorba de uh, prizonieri de conștiință, așa cum sunt ei recunoscuți de către Amnesty International. Vreau să spun autorităților din Azerbaijan, uh, respectați angajamentele dumneavoastră privind drepturile omului inclusiv în ce privește um, acordurile de asociere pe care le-ați semnat, pentru că Azerbaijanul nu este în clipa de față un partener credibil pentru Uniunea Europeană dacă nu își schimbă această politică. Mulțumesc, doamna Veronic de Kaiser, de asemenea cu autoare. Mulțumesc, domnule președinte. Acum 10 zile când mă uitam la Euronews, am văzut o emisiune foarte interesantă despre Azerbaijan care vorbea despre concursul Eurovision. Nu se zicea un cuvânt acolo despre drepturile omului, se arăta palatul de cristal și cred că mai degrabă era o publicitate, întâi așa am crezut, dar de fapt era o emisiune Euronews. De aceea această rezoluție de astăzi este extrem de importantă. Eu nu sunt deloc o, o adeptă a boicotului Eurovizionului, dar care este oricum și foarte dificil, dar am avut aceleași discursuri când am vorbit despre Jocurile Olimpice în China și ne-am spus da, este o ocazie unică. 6 milioane de telespectatori se vor uita la această emisiune sâmbătă. Este o ocazie unică de a arăta că pe lângă gaz, pe lângă petrol și pe lângă bani, mai există în Azerbaijan și o altă față a acestei țări care este extrem de problematică și anume drepturile omului. Aș spune și că mi miile de proprietari de apartamente, de case care au fost expulzați pentru ca să se construiască clădirea pentru Eurovision fără, uh, fără niciun fel de daune și despăgubiri, fără despăgubiri, îmi cer scuze, nu este un lucru acceptabil. Sunt extrem de interesată de faptul că, în fine, prietenii noștri de la PPE s-au alăturat la această rezoluție. Este absolut indispensabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Kaiser. Există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea domnului Engel. Da, cu mare plăcere, spune doamna Kaiser. Vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, de fapt, pe fond, uh, voiam să mă alătur celor spuse de dumneavoastră, doamnă de Kaiser, în analiza pe care o faceți. Și uh, sunteți prima care o exprimă în acest fel, de aceea voiam să vă întreb dacă nu credeți cumva că, pe fond, recent, când am votat uh, evaluarea noastră asupra acordului de asociere cu Azerbaijan, nu cumva am intrat într-un context care făcea abstracție despre cele discutate astăzi și dacă nu credeți cumva că ar fi fost mai bine de la bun început să insistăm asupra faptului că Azerbaijanul nu este încă o democrație. Și probabil că astăzi facem altceva decât am făcut acum o lună. Nu uh, voiam să spun așa ceva, domnule coleg. În orice caz, la grupuri nu am făcut abstracție de asta și s-a discutat, n-am făcut abstracție de contextul energetic, de criza noastră, de tot ce a însemnat Azerbaijanul în domeniul care permit continuarea rețelei. Cunoașteți problema la fel de bine ca mine. Dar uh, spuneți ce facem dacă nu încheiem acorduri decât cu state care sunt democrații adevărate. Uh, poate că așa n-am mai avea acorduri cu nimeni. Înseamnă că chestiunea drepturilor omului a fost evocată și eu cred că într-o zi va trebui să combinăm chestiunea comerțului cu chestiunea democrației și este rolul nostru aici la Parlament și de fiecare dată trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc. Ultimul autor este doamna Macovei. Mulțumesc

We Mulțumesc și trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și primul uh, vorbitor este domnul Posselt în numele PP. Domnule președinte, grupul nostru este, contrar a ceea ce s-a exprimat aici, este cosemnatar uh, al rezoluției pe tema Azerbaijanului. Parlamentul se uită în, uh, acesta, în această weekend la Baku cu, de fapt cu o părere unită. De fapt, peste 30 de ani am avut o singură, un singur um, câștigător de până la acum și pot spune că Azerbaijanul este în continuare un partener important al Parlamentului European, membru al Consiliului Europei, membru al Convenției Europene pentru Drepturile Omului și de aceea mai mult decât alte state este obligat să respecte democrația, statul de drept și drepturile omului în general. Azerbaijanul a făcut aceste, acești pași uh, de la sine, a dorit să facă acești pași și de aceea trebuie să acceptăm și trebuie să accepte și ei că noi suntem mai atenți la ceea ce se întâmplă în această țară. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat înainte de Eurovision. Do- demolarea caselor uh, și uh, faptul că oamenii au fost izgoniți din anumite cartiere, faptul că nu s-au plătit spăgubiri, lipsa de uh, principii în domeniul statului de drept, lipsa de libertate de exprimare, lipsa libertății de presă uh, și uh, de libertății de culte, toate acestea s-au întâmplat pentru că Azerbaijanul este pentru noi și trebuie să fie urmărite pentru că Azerbaijanul este un partener important pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Repo. Puhemies, euroviisut ovat todella tuoneet Mulțumesc, domnule președinte. Concursul Eurovision a atras atenția presei asupra Azerbaijanului, iar cei de acolo au profitat de ocazie ca să demonstreze în stradă împotriva situației mizerabile din domeniul drepturilor omului și al democrației. Mai multe persoane au fost arestate în Azerbaijan când au uh, deschis gura ca să-și critique guvernul. O economie democratică de piață care respectă drepturile omului lipsește încă în Azerbaijan. Trebuie uh, să răspundem la următoarea întrebare. Poate Azerbaijanul să fie membru al Consiliului de Securitate al ONU ca gardian al păcii în lume când încalcă drepturile propriilor cetățeni? Ar trebui uh, ca în codul penal să se elimine prevederile privind calomnia, ar trebui să se garanteze libertatea de exprimare în Azerbaidjan. Serviciul de acțiune externă trebuie să ceară ca Azerbaidjan să investigheze toate cazurile în care libertatea de exprimare a fost limitată și trebuie să acționeze și pentru prizonierii politici. Mulțumesc pentru liberal și democrați, domnul Gerbrandi, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna, luna trecută am avut ocazia la Baku să-l întrebe președintele Aliev în legătură cu proiectele sale pentru a îmbunătăți situația democrației, drepturilor omului și libertății mass media în această țară, mai ales în vederea uh, Eurovizionului, concertul care se desfășoară în săptămâna aceasta. Și cu foarte multă încredere în sine, el mi-a răspuns că nu există nici un fel de motiv de a îmbunătăți situația pentru că situația este perfectă. Și, uh, ca să fiu sincer, nu sunt deloc mirat de această încredere în sine, pentru că să recunoaștem, uh, lumea, Uniunea Europeană inclusiv, sunt uh, interesate de Azerbaijan datorită rezervelor de gaze și de petrol și ne-au preocupat mai puțin situațiile oamenilor din Azerbaijan. Dacă domnul comisar Füle Uh, critică situația drepturilor omului din uh, Azerbaijan. Două săptămâni mai târziu președintele Barroso a fost la Baku și nu a menționat problematica drepturilor omului nici măcar o dată. A vorbit doar despre problemele în sectorul energetic. Atunci care să fie mesajul Uniunii Europene? Că ne interesează drepturile omului, ci ne interesează mai mult energia. Atâta timp cât interesele legate de sectorul energetic primează asupra situației drepturilor omului, situația aceasta în Azerbaijan nu se va îmbunătăți. Și să fim sinceri, pe termen lung, uh, Uniunea Europeană, uh, de fapt, uh, se preocupă de o securitate a resurselor energetice mai degrabă decât să lupte pentru stabilitate și democrație în Azerbaijan. Deci, în felul acesta, susține, de fapt, regimul actual al președintelui Aliev. Mulțumesc din partea grupului FD, Jaroslav Pasca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Este foarte important să putem participa la politica de vecinătate. Azerbaijanul participă prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană la toate aceste procese. Azerbaijanul este important și ca partener economic pentru Uniunea Europeană deci este normal să fim interesați de situația politică din această țară. Dar când vedem că situația în ceea ce privește drepturile omului se înrăutățește din ce în ce mai mult, este datoria noastră să îi avertizăm pe prietenii noștri într-o manieră foarte politicoasă, prietenoasă, că intimidarea jurnaliștilor și a ONG-urilor, a opoziției politice, nu sunt partea uh, partea democrației civilizate și a regimului, unui regim democratic. Cred că o o avertizare democrată, democratică către Azerbaijan pentru ca această țară să își uh, adapteze legislația în conformitate cu acordurile și standarde internaționale ar fi foarte potrivită. E vorba de legea presei, legea libertăților uh, civile și uh, legea libertății de asociere. Cred că Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să găsească o cale pentru a putea transfera un astfel de mesaj. Mulțumesc! Și acum avem uh, vorbitori în nume propriu. Mai întâi, doamna Corholia, un minut. Kitoxia. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Azerbaijanul s-a bucurat de foarte multă atenție mediatică din cauza concursului Eurovision. Cu toate acestea, atenția de care se bucură este una negativă din cauza problemelor legate de drepturile omului. Munca ONG-urilor a fost restricționată, jurnaliștii uh, și uh, activiști din domeniul social media au fost uh, amenințați și chiar arestați. Guvernul a promis foarte multe, a promis că va ameliora situația, a încercat să amelioreze legislația Există un nou comitet care analizează încălcările drepturilor omului, însă trebuie să avem grijă ca acesta să fie independent. Azerbaijanul este uh, o țară din cadrul parteneriatului de vecinătate al Uniunii Europene și trebuie să se poarte cât se poate de corect. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Corina Crețu

Aș dori să vă întreb următoarele lucruri. Dumneavoastră menționați aici niște chestiuni foarte importante, dar credeți că este justificat să avem acest punct pe ordinea de zi la capitolul urgențe, dat fiind că Uniunea Europeană împreună cu Azerbaidjanul participă la foarte multe foruri internaționale. Azerbaidjan e membru al Consiliului Europei și toate aceste chestiuni

durabilă. Este un cartonaș albastru din partea domnului Posselt. Acceptați o întrebare? Frau Nicolai, wissen Sie, dass wir... Domnul Nicolai, știți că nu suntem de fapt diplomați și oameni de afaceri, ci eurodeputați care sunt angajați în primul rând față de drepturile omului și că noi întotdeauna apărăm drepturile omului în relație cu statele partenere, cu Rusia, cu Ucraina în această săptămână. Tocmai statele partenere uh, trebuie să fie îndemnate să respecte drepturile omului

luare de cuvânt. Haideți să începem cu doamna Asaia. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Olen... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură foarte mult faptul că Parlamentul European își exprimă opinia privind uh, situația drepturilor omului din Azerbaijan. în această țară uh, sau pentru această țară se face o campanie de publicitate foarte strălucitoare legată de concursul Eurovision. Însă, de fapt, nu s-au prea făcut multe pe frontul drepturilor omului în această țară, iar comunitatea internațională s-a făcut că nu vede situația. Acum criticăm această țară însă criticile nu sunt permise în interiorul țării. Cenzura uh, este în floare și uh, în toate domeniile vieții cetățenii sunt afectați. Mulțumesc! Doamna Iaconsari. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Zaira și vreau să mulțumesc și altor membri din partea PPE, pentru că este foarte bine că avem această rezoluție comună acum. E foarte important ca Parlamentul European să poată din nou să ceară autorităților din Azerbaijan să elibereze prizonierii politici și să elibereze pe toți care sunt deținuți din motive politice. Aș vrea să mai subliniez și că Parlamentul European trebuie să se uite foarte atent la felul în care Azerbaijanul va face progrese după după concursul Eurovision și va face acest lucru Parlamentul, vă pot asigura. Acest Eurovision este extrem de important. Aș vrea să se știe că toți cântăreții, toți artiștii care participă la acest concurs ar trebui să fie îndemnați să ceară și să cânte cerând o eliberare a prizonierilor politici. Nu se poate ca persoane să trăiască în continuare în uh, frică și reprezentanții jurnaliștilor activiști pentru drepturile omului să trăiască în așa ceva. Mulțumesc. Acum uh, domnul Wojciechowski va fi următorul vorbitor. Popieram proiect rezoluții. Mulțumesc și eu susțin acest proiect de rezoluție pentru că, de fapt, soarta zărilor este legată de uh, sufletul nostru. Această țară are o tradiție îndelungată și dorește să se alăture familiei europene. Uh, acum uh, organizează uh, acest uh, concurs Eurovizionul dar, de fapt, dacă azerii doresc să împășească alături de Europa, trebuie să respecte standardele eh, legate de problematica drepturilor omului. Este acum momentul să vorbim despre aceste aspecte, să facem un apel la autorități cu atât mai mult cu cât această țară se află în atenția noastră. Domnul Țilefca. Dziękuję comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Cred că Putem trage o concluzie foarte simplă. În ultimii 20 de ani de la independență încoace, am constatat ce progrese mari a făcut această țară pe plan economic. Este unul din tigrii economici ai lumii noastre. Însă, procesul democratic nu este pe măsura dezvoltării economice. Mai sunt multe de făcut în privința drepturilor omului, mai ales atunci când e vorba de uh, libertatea de exprimare. Au fost foarte multe exemple de nesocotire flagrantă a drepturilor omului și în permanență trebuie să uh, ne exprimăm pentru jurnaliștii care nu sunt lăsați să uh, facă reportaje libere, care chiar sunt arestați. A fost exemplul unui jurnalist care, după ce a publicat două articole în presa regională, a fost uh, condamnat la uh, la uh, cinci ani de închisoare. E păcat că nu am vorbit atât de deschis și la Baku. Urmează domnul Kirilov, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Drepturile omului, mai ales în statele din vecinătatea a statelor europene uh, sunt de maximă importanță Uh, dacă unii spun că dacă nu există chestiuni urgente, nu ar trebui să le tratăm în acest cadru al rezoluțiilor de urgență. Dar acum trebuie să ne întrebăm care este urgența. Oare uh, acest concurs uh, al Euroviziunii constituie urgență? Eu cred că autoritățile azere vor accepta această rezoluție, dar considera în același timp ca fiind înjunghiați pe la spate. Mi-e teamă că această rezoluție de fapt îi va stimula pe cei care sunt hardliner în această țară. Eu cred că ar trebui să avem o dezbatere în plenară în prezența comisarului Füle pentru a avea o abordare corespunzătoare, pentru că autoritățile azere trebuie să cunoască atitudinea noastră și inclusiv acest text al rezoluției. Mulțumesc foarte mult. Un cartonaș albastru din partea domnului Posăl. Acceptați o întrebare? Da, vă rog, aveți cuvântul. Stimate coleg Kirilov, știți că întreaga săptămână în pregătirea uh, concursului Eurovision. Demonstranții uh, au organizat proteste la Baku și au fost uh, practic atacați violent de către poluție nepolitice. Deci, eu cred că trebuie să discutăm despre asta și despre oamenii care se află acum în închisoare. Da, am urmărit cu atenție evenimentele din această țară și astăzi am citit în International Herald Tribune, am citit că ieri o demonstrație pașnică împotriva regimului um, uh, a um, mărșăluit pe străzi fără permisiuni. Da, ă, sigur, autoritățile au acționat violent. Dar ce vreau eu să spun, domnule Postel, poate că nu asta este calea de a acționa în relația cu o țară care este importantă. Uitați-vă câți oameni sunt în sală acum. Acest stat ă, este totuși de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte protejarea drepturilor omului și susținerea democrației, statului de drept și uh, libertății de um, asociere, libertatea de exprimare, de asemenea, toate acestea sunt unele din principiile cele mai importante pe care se bazează Uniunea Europeană și pe care le cere Uniunea Europeană și de la partenerii săi. Același lucru se referă și la Azerbaijan și de aceea vom observa îndeaproape ceea ce se întâmplă în Azerbaijan și dacă este necesar, va trebui să criticăm. Eu cred că guvernul din Azerbaijan uh, ar trebui să se intereseze de astfel de critici și să le asculte cu atenție. Cred de asemenea că ar trebui să începem cât mai repede să avem un dialog cu organizațiile care se ocupă de, care uh, se ocupă de analiza um, întreruperii năbușirii protestelor și demonstrațiilor pașnice, trebuie să rezolvăm astfel de cazuri cât se poate de repede, măcar atâta putem cere din partea Azerbaijanului, să nu mai facă o astfel de acțiuni ca țară parteneră a Uniunii Europene, de aceea e nevoie de această rezoluție acum. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Situația drepturilor omului nu se îmbunătățește, în ciuda angajamentelor luate de autoritățile azere. Iată ce se întâmplă cu câteva zile înainte de uh, desfășurarea Eurovision. Cred că ar trebui să verificăm acum uh, situația uh, Uh, autorităților azere în lumina angajamentelor luate. Trebuie să cerem acum un mecanism eficient de implementare a reformelor, inclusiv sancțiuni. Domnul Potocnic are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Estimați eurodeputați, Uniunea, relațiile dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan nu au ajuns să exploateze întregul potențial acestor relații. Este vorba de asocierea acestei țări și integrarea economică cu Uniunea Europeană. Dar pentru a atinge acest obiectiv, Azerbaijanul trebuie să facă eforturi semnificative pentru a îndeplini uh, angajamentele sale, inclusiv în ce privește adâncirea democrației, uh, îmbunătățirea sistemului electoral, protecția drepturilor omului și uh, respectarea drepturilor fundamentale, de asemenea un sistem juridic independent. Iar uh, în raportul de progres eh, care a fost adoptat în luna mai, aceste cerințe sunt bine reflectate. Este uh, în clipa de față vorba despre uh, protestele care au avut loc în martie și care au fost uh, înăbușite și de asemenea și din păcate ele demonstrează că există un pas înapoi în ce privește democratizarea în această țară și faptul că sunt încălcate angajamentele care au fost luate vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană și vis-a-vis -vis de Consiliul Europei și de organizația OSCE. În același timp, Uniunea Europeană salută eliberarea pe 16 Uh, mai a uh, unui uh, deținut politic. Există în continuare rapoarte privind violarea drepturilor omului și există de asemenea rețineri fără hotărâri judecătorești în acest sens. Deci trebuie să vedem cum se va reacționa legătura cu ceea ce Consiliul de Ministri a acceptat luptat în luna februarie pentru îmbunătățirea situației. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat uh, concursul Euroviziunii. Iar, într-adevăr, acest concurs, uh, în un fel, de deschide o fereastră de oportunități pentru autorități, dar se pare că nu au știut să le valorifice. Pentru că pe 16 uh, mai a fost organizat un concurs să cântăm pentru democrație Uh, și um, cei care au participat uh, au avut de suferit. Există investigații în acest sens. Cadia Ismailova este o jurnalist de investigații care acum este acuzată de șantaj. în legătură cu protestele din 16 mai, uh, o serie de activiști au fost arestați, după aceea puși în libertate, de la 60 de kilometri distanță de Baku. De fapt, există cenzură față de mass media și hărțuirea jurnaliștilor este frecventă. Doi jurnaliști au fost uh, reținuți recent, de asemenea o serie de uh, jurnaliști uh, în clipa de față se află în detenție vizita comisarului Füle la Baku din 2 până în 6 uh, aprilie cu ocazia reuniunii Euronest a um, constituit o ocazie de exprimare a îngrijorării în legătură cu situația drepturilor omului în această țară și s-a făcut apel la autoritățile din Azerbaijan de a respecta angajamentele, inclusiv în ce privește parteneriatul estic. Uniunea Europeană și Azerbaijan, după cum știți, Uh, au o agendă bilaterală uh, destul de uh, amplă. Și de noi, în relațiile noastre cu toate țările, ne bazăm pe respectul drepturilor omului, democrației, statului de drept, iar dacă sunt încălcate aceste principii, cooperarea noastră își pierde esența. Există transparență în legătură cu uh, modul în care Uniunea Europeană analizează și evaluează situația omului din fiecare, drepturilor omului din fiecare țară. Și uh, raportul de, din uh, mai uh, reflectă această analiză cât se poate de limpede. Implementarea politicii europene de vecinătate și planurile de acțiune în acest sens uh, trebuie să fie respectate, deținuții politici trebuie să fie liberați, libertatea de expresie și de uh, asociere de asemenea trebuie să fie respectate. Uniunea Europeană invită Azerbaijanul ca raportorul special al Parlamentului, adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru deținuți politici să fie acceptat uh, în această țară. Mulțumesc, am primit șase proiecte de rezoluție. Își încheiem aici dezbaterea. Votul va avea loc după ce toate dezbaterile de astăzi se vor încheia. Iar acum, sesiunea următoare se referă